Uh, hello, colleagues. Bună ziua, stimați colegi. Vă rog foarte mult să vă ocupați locurile. Începem reuniunea de după amiază, în primul rând cu un schimb de vederi cu domnul Guy Verhofstadt, negociatorul Parlamentului în problema Brexit și cu domnul Elmar Brock, privind retragerea Uniunii Euro- uh, retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Noi ne-am exprimat interesul față de acest subiect de mai multe ori. Recent am avut o audiere publică privind impactul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană asupra politicii de mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și s-a spus foarte clar în timpul acestei audiențe că retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană poate să aibă un impact grav asupra dom- domeniilor care țin de mandatul Comisiei. S-au uh, pronunțat atunci o serie întreagă de întrebări și de uh, îngrijorări. Ele au fost transmise negociatorului său, de aceea i-am trimis o scrisoare domnului Barnier. Am subliniat aceste îngrijorări și am spus de ce i-am invitat pe domnul Verhofstadt, pe domnul Brock și pe domnul Gualtieri la reuniunea de astăzi. Deci, fără alte vorbe, am să-i dau cuvântul domnului Verhofstadt să ne prezinte pe scurt progresele de până acum din negocieri și, bineînțeles, să ne spună care sunt pașii următori. Aveți cuvântul, domnule Ferhofstadt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei Envi pentru invitație de a veni uh, împreună cu domnul Brock la dumneavoastră, la reuniunea dumneavoastră, Mulțumesc do doamnei Adina Vălean și Comisiei ENVI pentru documentul transmis uh, la grupul uh, care se ocupă de Brexit. A fost un document crucial și foarte util când am adoptat cele trei rezoluții, pentru că până acum am adoptat trei rezoluții cheie uh, ale Parlamentului pe această temă. Dacă îmi permiteți, doamnă Vălean, voi împărți intervenția în două părți. În primul rând, abordarea generală pe care o avem privind Brexitul la grupul nostru și activitatea pe care o planificăm pentru lunile viitoare și apoi, dacă îmi permiteți, vreau ca partea a doua să se refere la chestiunile specifice ENVI, care sunt de competența Comisiei ENVI și, dacă îmi permiteți, să pun cinci întrebări cheie pe care, după părerea mea, l-am identificat și la care trebuie să răspundem în etapa următoare a negocierilor privind chestiunile referitoare la Envi. Cam asta este ce vreau eu să spun. În primul rând, privind abordarea generală, după cum știți, am adoptat o rezoluție pe 13 decembrie. Consiliul a aprobat raportul comun care a fost uh, acordat între UE și, și Marea Britanie, spun că s-au făcut progrese suficiente în cele trei chestiuni principale pe care le știți, drepturile cetățenilor, problema financiară și Irlanda. Asta înseamnă că împreună Consiliul și Parlamentul de fapt au ajuns la concluzia că s-au făcut progrese suficiente progrese suficiente nu înseamnă că s-au rezolvat toate problemele. Progrese suficiente înseamnă că sunt progrese suficiente și că sunt multe alte puncte care au rămas în discuție care nu au fost rezolvate. Aceasta este cazul în dosarul acesta progrese suficiente s-au făcut într-adevăr, dar este clar că în ce privește drepturile cetățenilor mai sunt foarte multe îngrijorări. Comisia Libii, Comisia Jurii și Comisia Ocuparea Forței de Muncă au uh, audieri pe aceste teme legate de procedurile adoptate de autoritățile uh, britanice, care să fie incluse în acordul de retragere. Trebuie să ne asigurăm că procedura este benefică cetățenilor, pentru că știți că în momentul în care autoritățile spun că procedura va fi simplă, nu sunt întotdeauna sigur că procedura e simplă. Pentru că de obicei e invers. Noi Parlamentul suntem primii apărători ai drepturilor cetățenilor și trebuie ca lucrurile să fie bine din punctul nostru de vedere. Ce am, asta e ce am făcut noi până acum. Care este activitatea care ne așteaptă în viitor? Vorbim de fapt de trei chestii pe care trebuie să le facem, trei provocări cheie, trei uh, domenii de lucru organizate la Parlament. În primul, lung, în primul rând, trebuie să formalizăm raportul de progres care să devină raportul de retragere. Trebuie să devină textul oficial al uh, raportului de retragere, al tratatului de retragere. Chestiunea referitoare la finanțe, la drepturile cetățenilor și la Irlanda. Pe lângă aceste trei chestiuni, mai sunt și alte chestiuni suplimentare care trebuie avute în vedere. A do- al doilea domeniu este cel care se referă la acordul pe care trebuie să, la care trebuie să ajungem înainte de martie privind tranziția. E nevoie de o tranziție și cum va funcționa, care va fi sistemul, trebuie să fie convenit înainte de luna martie. Așa că trebuie să ne punem de acord asupra abordării împreună cu Consiliul. Și al treilea domeniu care trebuie urmărit este un acord, începutul negocierilor din martie încolo, deci nu de acum, din martie încolo, privind relațiile viitoare. Asta trebuie să ducă la o declarație politică, o declarație politică care să fie un document separat sau o anexă. Noi, Parlamentul, considerăm că ar fi cel mai bine să fie o anexă la acordul de retragere. Acordul de retragere va avea două părți. Acordul în sine cu cele trei chițiuni cheie, Irlanda, drepturile cetățenilor și problema financiară și un acord privind tranziția. Acordul privind tranziția va fi parte din acordul de retragere conform articolului 50 și la acest acord de retragere va fi probabil o anexă și anume declarația politică privind relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. Toate astea trebuie făcute până în martie 2018. Deci, în termeni politici, înseamnă mâine. Lucruri care trebuie făcute în mai puțin de 10 luni, de 9 luni. Nu poți să faci un copil în 9 luni, dar nu știu dacă putem să facem lucrurile acestea în 9 luni. Deci trebuie făcută în aceste 9 sau 10 luni. Cum ne organizăm la Parlamentul European? La primul domeniu, adică acordul de retragere. Cum am spus deja, trebuie să traducem raportul de progrese în acest acord, iar noi, Parlamentul, vom acorda atenție specială procedurii care va fi urmată privind drepturile cetățenilor, iar procedura aceasta este pentru noi o chestiune cheie, un element cheie. Le putem garanta cetățenilor britanici care locuiesc pe continent și invers aceleași drepturi, nu? Dar totul depinde de procedură. Dacă procedura duce la același statut, atunci este ok. La început uh, se spunea settled status, statutul stabilit, dar acum s-a, re, re, renunțat la acest termen. Dar dacă procedura este atât de complicată încât este un coșmar pentru oameni să obțină statutul acesta, atunci înseamnă că nu e nimic. Deci pentru Parlament e, înseamnă extrem de mult să existe o procedură spontană, automată, fără povere administrativă pentru cetățenii Uniunii Europene. Al doilea domeniu este cel care se referă la uh, tranziție. Consiliul pentru Afaceri Generale de pe 20 ianuarie a adoptat orientările generale privind uh, negocierile referitoare la tranziție. Grupul nostru a înaintat o opinie pozitivă către Consiliul de Afaceri Generale privind aceste orientări generale. Aceste orientări generale spun următoarele lucruri și anume că tranziția se poate, poate fi doar continuarea achiului comunitar, a situației existențe, deci fără niciun fel de schimbare, fără a pe alese fără să spună cineva că în tranziție nu vrem piața unică, dar vrem Uniunea Vamală, dar vrem în, uh, eu știu, libera circulație a bunurilor uh, uh, și serviciilor și capitalilor, dar, capitalurilor, dar nu libera circulație a cetățenilor. Deci Tranziția va fi continuarea statutului de membru fără statutul de membru al Marii Britanii, fără calitatea de membru a Marii Britanii cu tot achiul și anume cu o singură excepție, reprezentarea Marii Britanii la diversele instituții europene. Deci Marea Britanie nu va mai fi reprezentată nici în Parlament, nici în Comisie, nici la Curtea Europeană de Justiție, nici la Curtea de Audit și nici la Comisia Europeană. Deci este calitatea de membru fără statutul de membru, fără reprezentare ca membru. Asta înseamnă tranziția. Toate politicile rămân la fel, toată uh, legislația se aplică în continuare, continuă să se aplice supravegherea Curții Europene de Justiție, dar nu va fi niciun fel de reprezentare a Marii Britanii în instituțiile europene, în instituțiile politice care conduc Uniunea Europeană în această perioadă de tranziție. Al doilea lucru important în orientările generale este faptul că nou sistem pentru cetățenii europeni care locuiesc în Marea Britanie se aplică doar după tranziție, ceea ce e normal nou sistem de drepturi ale cetățenilor și procedura pe care le discutăm se aplică doar după tranziție. În timpul tranziției este absolut normal, este vorba de achiul comunitar care se aplică. Și al treilea element, cât va dura perioada de tranziție, propunerea în orientările generală, este ca această perioadă de tranziție să se termine în decembrie 2020. Parlamentul, după cum știți, în prima rezoluție a fost mai deschis și a indicat o perioadă maximă de tranziție de trei ani. Deci să-i spunem negociatorului, bun, Iată, putem fi de acord cu ideea să încheiem tranziția în decembrie 2020, dar putem fi oarecum flexibili în această materie, cum credem că ar fi necesar în aceste negocieri. Și apoi, al treilea domeniu de lucru al Parlamentului în lunile viitoare este să formulăm o nouă rezoluție care va fi discutată în sesiunea plenară din martie la Parlamentul European, o rezoluție privind modul în care noi, Parlamentul European, vedem relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. Aici este absolut cheie ca dumneavoastră, comisia dumneavoastră, să ne spună tot ceea ce dorește să ne spună referitoare la sănătatea publică, la standardele de mediu, la siguranța alimentară, tot ce ține de competența Comisiei Envi. Pentru că va fi o rezoluție foarte mare, va fi o rezoluție cu vreo 60 de alineate, ca o rezoluție obișnuită a Parlamentului European, care va prezenta viziunea noastră despre viitorul relațiilor am arătat că, după părerea noastră, trebuie să fie un acord de asociere bazat pe articolul 217 și acolo trebuie, capitol cu capitol, să spunem cum vedem noi relațiile comerciale, cum vedem noi cooperarea tematică, cum vedem cooperarea privind securitatea internă, securitatea din externă. După părerea noastră, sunt cei patru piloni ai acestui acord pe care trebuie să-l punem la punct. Ca pregătire, doamna președinte, a, ne organizăm în acest moment, astăzi și deja acum două zile, o serie întreagă de seminare în spatele ușilor închise cu Comisia Europeană. Asta merg în paralel cu Consiliu. Comisia se organizează cu grupul Brexit de la Consiliu și, pe de altă parte, cu noi Parlamentul. Asta înseamnă șapte teme de discuție, patru sunt în spatele ușilor închise, sunt discuții cu Comisia și grupul de la Parlament, iar grupul de la Parlament uh, participă acolo cu membre, dar și președinții de comisii și coordonatorii grupurilor care sunt reprezentate în grupul uh, de conducere pentru Brexit și care au adoptat și au aprobat rezoluțiile Parlamentului de până acum. Una din aceste, unul din cele șapte subiecte pe care le discutăm și pe care le pregătim la aceste seminare cu ușile închise se referă în mod special la o chestiune importantă pentru Envi, și Envy va fi invitat să participe și anume uh, terenul de egalitate și ne referim la standardele de mediu, la standardele de sănătate publică și, gura, și siguranță alimentară care vor fi aplicabile în viitor. Deci invitația aceasta va veni uh, spre dumneavoastră și pe baza acestor seminarii Vom pregăti un text, grupul de conducere pentru Brexit va sta, scrie un text pe care dumneavoastră îl veți discuta cu comisia dumneavoastră și veți vedea dacă îndeplinește toate cerințele comisiei ENVI pe această parte specifică a viitoarei rezoluții pe care o vom adopta la mijlocul lunii martie. Și ajung și la ultimul punct care va fi sau care sunt chestiunile specifice de acolo. Cred că deschid în momentul ăsta, eu știu, deschid o ușă deschisă, de fapt, în momentul în care spun, bat deja la o ușă deschisă când mă refer la mediu, la climă, la siguranța alimentară. Sunt probleme grave, sunt domenii care nu sunt oarbe din punct de vedere geografic Granițele nu spun nimic din acest punct de vedere. În acest domeniu granițele nu joacă niciun rol, granițele politice sau jurisdicția politică nu sunt utile în materie de climă. Uh, al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că e vorba de 2000 de legi europene care se aplică astăzi în acest domeniu mediu, sănătate publică, climă și siguranța alimentară și se aplică și în Marea Britanie. Asta înseamnă că Brexitul va avea un efect uriaș asupra acestor chestiuni. Și de asemenea, și al treilea punct al meu, că toate aceste 2000 de acte legislative europeană au garanții care nu pot să dispară în ziua în care are loc Brexitul. Iar măsurile de tranziție sunt absolut necesare. Multe lucruri vor fi rezolvate de perioada de tranziție în sine, pentru că după retragerea din 2019 până în 2021 va fi această perioadă de tranziție și legile europene, aceste 2000 de acte legislative, se vor aplica în totalitate. Nu se va schimba nimic în această perioadă intermediară. Dar după aceea trebuie să definim acest, uh, în acest acord, în acest acord de asociere bazat pe 217, cum va funcționa și cum văd eu lucrurile și asta ar fi concluzia uh, intervenției mele, sunt cinci întrebări la care trebuie să răspundem și la care trebuie să răspundeți dumneavoastră și la care noi împreună trebuie să răspundem în rezoluția privind uh, acest lucru din martie. În primul rând, cum ne asigurăm că Marea Britanie menține aceleași standarde de mediu și de siguranță alimentară ca Uniunea Europeană, lucru care este extrem de important în, ce, în vederea viitoarelor relații comerciale? Cum facem acest lucru? Cum ne vom asigura că se întâmplă așa? Apoi, cum garantăm faptul că deciziile viitoare ale Marii Britanii, ca țară terță, pe, în materie de politică de mediu nu vor avea un efect negativ asupra restului Europei. Asta e, după părerea mea, a doua garanție și al doilea punct, al doilea mecanism pe care trebuie să-l discutăm, pentru că în momentul în care ies, devin țară terță în tranziție poți să mai spui, da, sunt, uh, uh, au ieșit, dar uh, sunt în tranziție, iar după tranziție trebuie să ne asigurăm că deciziile lor nu ne afectează la toate domeniile politice. A treia întrebare pe care comisia dumneavoastră trebuie să o aibă în vedere este următoarea. Cum să menținem accesul rapid la un element cheie pentru cetățeni și anume medicamentele sigure, atât pentru Marea Britanie cât și pentru cei care locuiesc în Uniunea Europeană cu 27 de membri, pentru că ei au ieșit uh, de, de sub jurisdicția Agenției Europene a Medicamentelor și cum ne asigurăm că va fi așa. A patra întrebare pe care vă adresez și poate să vă gândiți la ea pentru rezoluție este cum facem față problemei recunoașterii mutuale a studiilor, a calificărilor profesionale, când e vorba de persoane care lucrează, de exemplu, în domeniul sănătății, îngrijirii sănătății. Este un exemplu cheie cu care ne vom confrunta. Și ultima întrebare, cum să garantăm schimbul de cunoaștere și de informații? Să vă dau un exemplu. Siguranța medicamentelor sunt informații importante pe care noi le avem și pe care trebuie să le schimbăm cu ei sau ei, să le schimbe ei cu noi. Evident, au loc evenimente rapide în ceea ce privește siguranța alimentară. Se poate întâmpla ceva mâine, eu știu, vind într-o țară care și-a schimbat un guvern din cauza unei probleme de siguranță alimentară a fost un șoc. Cum facem față unei asemenea situații într-un viitor mediu în care Marea Britanie nu mai este membru? Domnul Stas nu e de râs. Știți că ce spun eu nu e de râs aici. A fost șansa partidului dumneavoastră să ajungă la guvernare. Acestea fiind spuse, cred că astea sunt chestiunile cheie, cinci chestiuni cheie, poate sunt și altele, dar după părerea noastră astea sunt cele cinci chestiuni cheie la care trebuie să răspundem în rezoluție, nu scriind un raport de 100 de pagini, ci pur și simplu spunând asta este părerea noastră, așa trebuie să funcționeze. Iar apoi, împreună cu Elmar Brock și cu grupul de conducere în ceea ce privește uh, Brexitul uh, și împreună cu orientările generale ale Consiliului, vom merge în această direcție. Mă bucur că m-ați invitat să vă ascult părerile să ascult mai ales propunerile dumneavoastră pe marginea acestor cinci chestiuni. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Ferhofstadt. Deja cred că ne-au atras uh, foarte multe lucruri atenția în prezentarea dumneavoastră. Unele dintre ele au fost deja discutate la comisia noastră, altele sunt noutăți, așa încât bănuiesc că o să fie mult interes din partea colegilor. Înainte de a da cuvântul colegilor, vreau să-l invit pe domnul Broc să spună ce are de spus privind subiectul acesta. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Broc. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi câteva observații ca și completare față de ceea ce s-a spus deja, pentru că e un uh, un exemplu pentru faptul că în grupul de coordonare pentru Brexit în Parlament încă nu avem prin probleme de principii. S-ar putea să mai vină, dar până în momentul de față este o cooperare foarte colegială. Așa cum n-am mai văzut de foarte mult timp. Îmi cer scuze, l-aș ruga pe vorbitor să vorbească mai aproape de microfon. Da, nu prea ajung eu foarte ușor la microfon, dar am să încerc. Al doilea punct. Uh, Ghi, pe bună dreptate, vorbește despre această moțiune de rezoluție în care trebuie să includem 60 de puncte, uh, practic două pentru fiecare comisie, ca să nu avem uh, așteptări greșite pentru că nu puteți veni cu o pagină întreagă. Dacă face asta fiecare comisie, atunci chiar avem probleme. Deci vă rog să vă concentrați pe chestiunile de maximă importanță, nu pe detalii. Atunci când este vorba de perioada de tranziție și dacă se procedează așa cum definim noi, n-ar trebui să existe probleme. Achivul comunitar trebuie aplicat. Și de asemenea, schimbarea chiului comunitar uh, în cei 2-3 ani de tranziție trebuie controlat. Asta și din punctul dumneavoastră de vedere. Întrebarea este și ați um, întrebat în uh, documentul dumneavoastră de experți ce se va întâmpla cu Irlanda de Nord. Ce înțelegem prin progrese suficiente în ceea ce privește Irlanda? Înțelegem că vor exista similarități de reglementare între Irlanda și Irlanda de Nord și atunci va trebui să vedem ce înseamnă acest lucru și pentru chestiuni care țin de mediu, siguranță alimentară. Aici trebuie să fim foarte prudenți. Acestea sunt problemele practice la care trebuie să fiți atenți, având experiență în acest domeniu atunci când este vorba de un acord ulterior, înseamnă că e vorba de o țară terță atunci. Nu este o evoluție ulterioară a situației actuale, este un acord nou cu o țară terță. Și asta înseamnă o negociere din capul locului. Așa cum procedam, am procedat în negocierile comerciale cu Canada, de pildă. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și va trebui să vedem cum formulăm aș, în așa fel încât uh, standardele să fie la nivelul de care avem nevoie pentru a deschide piețe noi. Aici va trebui să fim foarte prudenți, astfel încât să nu se facă în așa fel încât uh, rolul Parlamentului European să fie uh, scos în afară prin acorduri în ceea ce privește autoritățile de reglementare. Până în momentul de față, Marea Britanie nu vrea o calitate de membru pe piața internă, pentru că acest lucru ar presupune acceptarea întregii legislații, contribuții financiare și acceptarea celor patru libertăți nu vor acest lucru, deci ar trebui să fie un acord uh, comercial clasic, pe lângă câteva chestiuni uh, specifice, precum uh, cercetare, Erasmus, apărare. Și cred că piața internă și mediu dintre acestea și acordul pe pescuit uh, va constitui un punct de foarte mare interes. 93% din pescarii britanici au votat pentru Brexit. Dar acum vor o parte mai mare, o cotă mai mare de piață uh, pentru Uniunea Europeană, până acum 65% din exporturi merg pe piața europeană. Le-am spus că în intelectual nu prea înțeleg această uh, legătură dintre aceste cifre 93 și 65, pentru că uh, e vorba și de mediu, de uh, locuri de pescuit aici, deci nu ar trebui să lăsăm asta doar în sarcina Comisiei pentru Pescuit și și Comisia pentru Mediu ar trebui să se implice aici. Am găsit în documentul dumneavoastră o parte interesantă în ceea ce privește sănătatea publică. 30% dintre produsele medicinale din Uniunea Europeană sunt uh, lansate pe piață din Regatul Unit. Dar asta este datorită faptului că sunt uh, că au început în Marea Britanie sau datorită faptului că acolo se află Agenția pentru Medicamente? Deci aceste anchete și investigații se fac acolo pentru că agenția s-a aflat până acum la Londra. Va rămâne acest număr așa cum este, pentru că nu că Agenția pentru Medicamente nu joacă niciun rol sau nu. Va trebui să analizăm lucrurile. Nu, nu pot să îmi imaginez că 77% din uh, dezvoltarea tuturor produselor farmaceutice se face în Marea Britanie. Nu prea cred eu acest lucru despre anumite state europene, inclusiv al meu. De aceea ar fi interesant să verificăm aceste cifre din nou. Cred că este un motiv important pentru a verifica. Nu sunt sigur, dar presupun că ar putea constitui o problemă în înțelegerea acestei probleme. Că trebuie să facem ceva în această privință. Cred însă că în această privință a produselor farmaceutice, așa cum a spus și Ghi, se aplică aceleași criterii de stat terț atunci când se ajunge la negocieri. Și un ultim punct. Siguranța alimentară și produse farmaceutice. Teme să nu dăuneze um, politicilor. Practic așa s-ar putea deschide o portiță pentru Regatul Unit să intre pe piața internă fără să plătească contribuția pentru acest lucru. Dacă produse pe produse sau sectoare pe sectoare și în sectorul financiar se va folosi și mai mult acest argument. Dacă au funcționat bine lucrurile până acum, haideți să rămânem aici. Atunci, Regatul Unit ar intra pe piața internă ca și membru UE fără să plătească contribuțiile, fără solidaritate pentru fondurile structurale, fără să accepte Curtea de Justiție, libertatea de circulație și așa mai departe. Cred că și în această privință N-ar trebui să uităm că e vorba de o țară care părăsește Uniunea Europeană și nu poate avea aceleași avantaje ca un membru. Dacă nu ne raportăm așa cum trebuie la această afirmație, s-ar putea să dăm de bucluc. Pentru că ei n-ar trebui să mai plătească pentru aceeași afacere. Și aici trebuie să fim foarte prudenți. Punctul de plecare este, ați plecat, sunteți stat terț și nu va putea fi preluat statutul acesta automat, fără să-ți îndeplinești obligațiile pe piața internă. Și mă tem aici că cu cât înaintăm mai mult în această analiză sector pe sector, e ușor de crez, crezut punctual anumite argumente, dar în ansamblu s-ar putea să dăm de bucluc. Sperăm că putem să finalizăm acest acord fără a pedepsi pe cineva, dar fără a acorda beneficii pentru care nu se plătește, pentru că ar fi în defavoarea statelor noastre membre. Am o listă în această anexă cu posibile neînțelegeri. Mulțumim foarte mult. V-am auzit clar și răspicat. Probabil în anumite sectoare lucrurile vor merge mai greu, dar oricum am să-i las pe colegi să intervină. Am 12 vorbitori pe listă. Începem cu coordonatorii. Primul, domnul Lize. Două minute și jumătate, vă rog. Asta e regula, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc lui Guy Verhofstadt și lui Elmar Brock. Cred că linia generală pe care ne-au prezentat-o cei doi este împărtășită și de noi în comisie. Pentru început, în ceea ce privește acordul de tranziție, cred că e foarte important să subliniem că uh, nu trebuie să existe niciun fel de concesie în ceea ce privește achiul comunitar în domeniul mediului, siguranței alimentare și sănătății publice și sunt de acord cu ce spunea Kiefer Hofstadt. Dacă durata este mai lungă de 2020, s-ar putea să nu fie atât de rău. Cu cât avem un acord de tranziție mai lung, cu atât mai mare este și șansa să-și revină cu picioarele pe pământ și pe insulă poate că își dau seama că Brexitul a fost o idee proastă. Am două întrebări concrete în ceea ce privește mediul. Am avut o întâlnire cu industria chimică în Germania, unde mi s-a spus că cel mai important lucru este ca REACH să rămână așa cum este și că Marea Britanie aplică în continuare REACH. Nu ne-am fi gândit la asta, acum câțiva ani, dar se pare că este și părerea industriei chimice din Marea Britanie și, în al doilea rând, Michael Gove, ministrul mediului din Regatul Unit, spunea că nu vrea mai puțină protecția mediului, ci chiar mai mult. Și am uh, senzația că um, e doar în căutare de argumente pentru Brexit, nu că ar vrea să o facă de durată. Și aș vrea să știu care este părerea celor doi colegi în această privință și pe sănătatea publică. Într-adevăr, e dificil, nu prea pot să cred, cei 70%, aici mi-ar trebui mai multe informații, industrie, pacienți, medici și chiar guvernul britanic spun că vor să lase în domeniul sănătății lucrurile așa cum sunt. Și atunci, înainte să discutăm despre acest lucru, cred că ar trebui ca britanicii să ne prezinte lucrurile. Dacă reprezentanții guvernului britanic vin și spun că vor să rămână tot așa cum este, atunci ministrul trebuie să specifice că vrea acest lucru, pentru că este în parte o revocare a Brexitului. Ha, și dacă tot au votat pentru Brexit, trebuie să vedem că lucrurile sunt așa cum sunt. Va trebui să vedem cum se negociază și apoi trebuie văzute, evident, lucrurile și în contextul mai amplu pe care l-a prezentat Elmar Brock. Uh, Mr. Das, on behalf of SND. Da, domnul Das, din partea socialiștilor și a democraților, foarte repede, când vorbiți de Regatul Unit ca, o, ca un stat terț, aveți dreptate, dar doare, doare. Știți foarte bine, sunt mulți oameni în Regatul Unit care se opun acestei uh, mișcări și eu sunt unul dintre ei. Se întâmplă multe însă în prezent, se întâmplă multe, am ați pomenit multe și multe sunt importante. Odată, statul e important pentru că avem nevoie de continuitate și certitudine și apoi și firmele au spus că nu vor două schimbări, vor o singură schimbare, un singur moment. Și atunci e logic să păstrezi status quo-ul. Nu că nu o să fie scandal acasă, că o să fie. Uh, Apoi, în ceea ce privește standardele de mediu, mulți au spus că Brexitul este o ocazie de a elimina toate măsurile de producție pe care le avem la nivel european, pentru că dacă le eliminăm, atunci o să fim mult mai competitiv decât Uniunea Europeană. Uh, domnii Farage, Fox și alții au declarat acest lucru în public. În rezoluție se va spune clar că atunci când e vorba de viitorul schimburilor comerciale în orice tratat, Orice formă ar lua acesta, va exista o clauză clară care va spune că legislația de protecție a mediului trebuie să rămână neschimbată. Pentru că totdeauna Uniunea operează cu un minim comunitar. Statele membre pot să impună uh, uh, reglementări suplimentare dacă doresc. Apoi, în ceea ce privește aplicarea concretă, dacă Curtea de Justiție nu mai are autoritate, atunci ci dreptul cetățenilor de a trage guvernul la răspundere dispare. Am văzut asta în, în câteva cazuri, cum a fost cazul Klein, care a dat în judecată guvernul britanic. Ce putem spune noi în această rezoluție pentru a sublinia această capacitate de a impune, printr-o hotărâre a unui tribunal, respectarea acestor norme. Și apoi accesul la medicamente trebuie să fie o prioritate în etapa a doua acestor negocieri, asigurându-ne că aprovizionarea pacienților cu medicamente este asigurată și că se vor negocia directive de natură a asigura o aprovizionare constantă cu medicamente de calitate. Acesta trebuie să fie un scop esențial. Delmar Brock a spus că nu putem intra în detalii, dar dacă avem un angajament explicit în acest sens în textul rezoluției, ar fi foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gerling. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea era similară cu cea lui Seb în sensul că vreau și eu să înțeleg uh, care vor fi cerințele viitoare în materie de mediu din lumina viitoarelor acorduri comerciale. Că deocamdată există un standard minim dacă vrei să fii parte din, uh, din piața unică. Probabil se va negocia un astfel de acord pentru rămânerea pe piața unică, atunci va trebui să existe și o componentă de mediu. Ce mă îngrijorează aici? Componenta de mediu niciodată nu are uh, o poziție fruntașă, e totdeauna în subsidiar. Nu cred că va juca un rol central în vreun acord și e un element care ar putea să fie eliminat prin negocieri sau diluat. Și atunci aș cere un rol mai important pentru aceste clauze privind protecția mediului. După cum spunea și domnul Brock, nu putem discuta toate chestiunile în detaliu. Nu le discutăm în detaliu, e o chestiune de principiu ce cer eu aici. Apoi, perioada de tranziție. Nu mi-e clar ce se înțelege prin asta. Pentru mine e practic o prelungire a negocierilor uh, în temeiul articolul 50 pentru că adică încă sunt foarte multe lucruri de făcut uh, și de decis. Uh, inclusiv chestiunile de mediu vor fi decise pe perioada de tranziție. Atunci o mai putem numi perioada de tranziție. Perioada de tranziție e uh, menită a asigura punerea în aplicare unei acorduri. Noi nu cred că o să avem un acord definitivat până la începutul acelei perioade de tranziție. Și apoi o întrebare referitoare la modul în care Parlamentul va acționa Bun, eu, fiind cetățean britanic, nu o să mai fiu parlamentar de la jumătatea anului viitor încolo, dar îmi închipui că Parlamentul va avea un cuvânt de spus pe marginea acestui acord și pe perioada de tranziție și va spune opinia fără contribuția parlamentarilor britanici. Deci cum vedeți dumneavoastră lucrurile din perspectiva grupurilor noastre parlamentare și cum credeți că va funcționa acest mecanism decizional pe durata perioadei de tranziție? Credeți că uh, în vreo etapă va exista vreun fel de participare a vocilor britanice în acest demers. Domnul Gerbrandi. Vorbesc eu în numele ALDE, se intervine din sală. Doamna Birder, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută și ca și Seb și Julie, când aud că vorbiți de noi ca un stat terț, doare foarte tare și să știți că noi facem ce putem. Dar Regatul Unit e membru al Uniunii Europene de mai bine de 40 de ani, am adoptat uh, foarte multe legi de protecție a mediului și am semnat nenumărate acorduri de mediu. Și sigur, aș vrea ca lucrurile să meargă mai departe. E vorba de angajamentele ce recur din acordul de la Paris, emisii industriale, protecția uh, vieții sălbatice până la directiva păsări și habitate. Dată fiind natura transfrontalieră a acestor probleme, ar fi o catastrofă dacă Regatul Unit pur și simplu ar denunța aceste acorduri și ar renunța la standardele de mediu actuale. Văd că și dumneavoastră înțelegeți foarte bine care e situația. Doamna May și domnul Gove au uh, elaborat un plan uh, multianual pentru protecția mediului, ceea ce e bine, dar iată, aflăm că la Consiliu Regatul Unit uh, se încăpățânează și refuză ținta de reciclare de 65% pentru deșeuri urbane până în 2035. Deci, deși încă n-am plecat, încep, iată, să se opună obiectivelor pe care le-a adoptat Parlamentul și încă Parlamentul a adoptat obiective chiar mai ambițioase e senzația asta că domnul Găuf stă cu forfecele în mână și așteaptă să ciopărțească legislația acumulată în 40 de ani de, de legislație de mediu. Noi respectăm legislația europeană. În mare parte, cel puțin, și dacă nu facem asta, ne pas sancțiuni. Însă, la referendum s-a spus într-una, noi trebuie să recâștigăm controlul. Deci, dacă avem acum standardele pe care le avem, presupun că ar câștiga controlul înseamnă să eliminăm aceste standarde de mediu. Iar ce va face Marea Britanie în materie de standarde de mediu, e bine, asta o să vedem odată ce nu mai suntem nici sub tutela Curții Europene de Justiție. Dar cum rămân cu garanțiile, cum, rămân cu, cum rămâne cu penalitățile și cum vor afecta acestea Uniunea Europeană? Nu e vorba doar de mediu și de medicamente, aici e vorba de comerț, comerțul cu produse obținute din uh, exploatarea faunei și așa mai departe. Eu aș vrea să existe garanții ferme în acordul de retragere pentru a exista un tratat internațional cu toate măsurile de protecție care se regăsesc în tratatele internaționale. Să avem garanții absolut ferme în acest sens în text. Păi accesul la medicamente. Accesul ăsta merge în două direcții. Nu uitați că e un, un, un drum uh, cu două direcții. Mulțumim, Catherine. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați ocazia să vă pun câteva întrebări. Dumneavoastră sunteți negociatorul nostru pentru Brexit. Când a fost ales în Parlament, mi s-a cerut să vin aici și să reprezint opiniile alegătorilor mei și acum dumneavoastră veți fi persoana care în ultimă instanță va reprezenta vocea acestor cetățeni și vocea Parlamentului European, ceea ce privește Brexitul. În opinia mea, <clears throat> v-ați preluat această sarcină. Cred că e bine pentru mine că dumneavoastră vă ocupați de acest dosar, mai ales că sunteți un federalist european Cred că unul dintre principalele motive pentru care Marea Britanie a plecat a fost din cauza integrării accelerate și dumneavoastră simbolizați această integrare accelerată. Înainte de referendum spuneați uh, că Marea Britanie va rămâne de izbeliște dacă pleacă. Și atunci vă întreb următoarele. O să dovediți că ați avut dreptate, transformând Marea Britanie într-un pitic uh, izolat? Asta va cauza probleme serioase pentru Irlanda, pentru că economia noastră depinde foarte mult de cea britanică. Sau ați renunțat la această idee că Marea Britanie trebuie să fie un pitic dacă pleacă? Când ești într-o relație cu cineva și când îi spui că un motiv pentru care n-ar trebui să plece o să fie că după aceea o să fie un pitic, o să dispară a doua zi. Și probabil asta a jucat un rol în Brexit, dar sunteți aici, ați primit acest mandat, pe dumneavoastră trebuie să ne bazăm. Ați spus că comisia dumneavoastră și-a adus propria contribuție. Minunat! La Agri am avut o discuție, astăzi avem o discuție la Envi în legătură cu această contribuție. Am discutat despre posibilitatea de a vă invita pe domnul Barnier, la comisia noastră, dar uh, ca să fiu sincer, n-am prea știut cum să, să ne facem și noi vocea auzită. Spuneați că va fi o rezoluție prezentată comisiile spre aprobare după ce este redactată. Ar fi mult mai logic uh, uh, să ne, să ne pregătim din vreme. Ar fi mai bine să vorbiți cu noi înainte de a redacta această rezoluție, să cădem de acord asupra unei structuri de bază. Ce părere aveți? Știu că timpul este o problemă. Apoi, unde credeți că ar trebui să fie frontiera între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Și apoi s-a vorbit de multe eh, domenii, dar cum rămâne cu pescuitul? Unde o să meargă flotele europene atâta timp cât terenurile de pescuit britanice nu mai, de, eh, eh, nu, mai, nu, nu mai sunt deschise? O să veniți în pescăriile irlandeze? Oricum, vă doresc mult succes, trebuie să, să faceți o treabă bună, pentru că avem nevoie să faceți o treabă bună. Domnul Taylor urmează. Mulțumesc mult, doamna președinte. Îmi cer scuze, nu v-am auzit, spune domnul Taylor. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută și pentru că dați posibilitatea să menționez și eu câteva lucruri. Sunt de acord cu mulți dintre colegii prezenți aici, însă vreau să vă întreb următorul lucru. Uh, informarea pe care ne-ați transmis-o vorbea despre achiul din domeniul mediului înconjurător. Însă pe mine mă interesează și bunăstarea animală, care nu apare în această informare dumneavoastră. Însă, în opinia mea, este o măsură importantă și nu poate fi lăsată pe din afară, mai ales dacă ne gândim la animale din gospodărie, la animalele de companie, la faună și la animalele de laborator. Și există foarte multe legi care se referă la aceste chestiuni, legi cu impact asupra schimburilor economice și comerciale, și acestea trebuie clarificate în avantajul întregii Europe. Cine știe ce o să se întâmple după Brexit? Dacă guvernul britanic decide că nu mai vrea un standard atât de ridicat atunci când e vorba de carnea de vacă sau carnea de pui sau organismele modificate genetic. Dacă guvernul britanic vrea să reducă aceste standarde, noi trebuie să ne asigurăm, și când spun noi, spun Europa, trebuie să ne asigurăm că am spus lucrurilor pe nume și că am menționat bunăstarea animală în textul rezoluției. Mulțumesc și aștept să văd ce răspuns îmi dați. Mulțumim, spune doamna președinte, doamna Reid. Bună ziua, domnilor! Spre deosebire de mulți dintre colegii mei, eu cred că Brexitul va fi oportunitate pentru ca Marea Britanie să prospere. Au fost multe legi europene care ne-au făcut probleme, politica agricolă comună, una dintre ele. Stimularea marilor ferme care cresc cereale, pe politica de lăsarea pământului în pârloagă, fermerii au lăsat anumite zone necultivate și s-au apucat și au băgat plugul în terenurile de pășunat și așa mai departe. Am un prieten crescător de albine și el a descoperit că albinele nu mai aveau ce să mănânce pentru că erau câmpuri uriașe pe care nu mai creșteau decât cereale și albinele nu mai aveau ce să mănânce. Apoi cotele la lapte pe care le-am avut. Fermierii au renunțat să mai țină vaci Cred că avem acum ocazia de a face ceva. Domnul Gove a spus că va încerca să facă ceva pentru a păstra câmpurile cu flori. Deci cred că Brexitul este pentru noi o oportunitate de a prospera. Evident, vrem să facem comerț și să rămânem prieteni cu vecinii noștri apropiați, dar am vrea în același timp să putem să ne facem propriile legi și sperăm să putem ajunge la un acord care să nu implice Uniunea Europeană spunându-ne ce să facem noi peste 10 ani. Doamna Melo? Mulțumesc uh, foarte mult, uh, stimați domn, pentru această informare referitor la negocierile în desfășurare. Am luat notă de cele cinci chestiuni care vor fi prioritare pentru dumneavoastră. Vorbeați de păstrarea normelor uh, europene în Regatul Unit Însă, evident, britanicii iasă din Uniunea Europeană tocmai pentru că nu mai vor să respecte aceste norme. Domnul Brock uh, vorbea de cerințele britanice. Mi se pare că cele două părți vor trebui să mai renunțe din pretenții că Marea Britanie va deveni un stat terp 100% și toată lumea va avea de tras ponoasele. Apoi, domnul Flanagan a spus un lucru important. Unde vor fi frontierele? În Franța, mai ales dacă ne uităm la zona Calais, după acordurile eh, vizând Caleul, practic mii de migranți sunt blocați acolo, pe teritoriul francez. Eh, circulă, roată prin toată Franța, dintr-un eh, adăpost în altul, cel puțin pentru cei care beneficiază de statutul de azilant, asta durează luni de zile și cam 80% practic intră în neregularitate, întorcându-se în cele din urmă la cale niște condiții sanitare absolut inadmisibile, mai ales dacă ne gândim la respectarea și demnitatea unei ființe umane. Urgența va fi să negociem foarte clar poziția frontierelor și aici așteptăm multe de la noastră. Mulțumim foarte mult. Doamna McGuinness. Thank you, Chair, and my thanks to... Uh, Mulțumesc. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnilor Verhofstadt și Brock, pentru prezentări. Ne-au întrebarea la cum poate fi rezolvată doar atunci când va decide și Marea Bretanie, dar în timpul scurt disponibil aș dori să pun problema în ceea ce privește niște consecințe reale pentru pacienți. De pildă, dacă vorba de accesul la medicamente, 45 de milioane de pachete pe pacient sunt furnizate pe lună, 37 în uh, comerțul invers. Deci, uh, acest comerț este complet integrat și organizat. Ce se va întâmpla cu acesta? Nu cred că ne vor zice ce cred uh, ei că Regatul Unit vrea, pentru că cu cât vorbesc mai des cu ei, cu atât mi se spune că vor să fie cât mai apropiați. În ceea ce privește mișcarea transfrontalieră, în ceea ce privește calificările, probleme sunt în special cu Irlanda. Am avut uh, o sănătate publică excelentă la nivel transfrontalier prin UE, cum se va rezolva acest lucru. Am discutat trei ore cu organizații medicale din Irlanda, parcurând aceste puncte specifice. Deci nu am timp să intru în detalii, dar vreau să subliniez pentru toți colegii aici că există chestiuni care țin de siguranța pacienților dacă se merge divergent față de actualul sistem. Industria farmaceutică au fost în acest Parlament și ne-au explicat că este nevoie să rămână în actualul regim. În momentul de față fac parte din toate agențiile și chiar și rămânând uh, partea agențiilor fără drepturi de vot, ar trebui să vedem ce spune și Regatul Unit. Acest lucru se aplică și chestiunile care țin de protecția mediului și siguranța alimentară. Și pe siguranța alimentară lucrurile vor deveni îngrijorătoare dacă Regatul Unit, dacă reușește să facă acorduri comerciale cu terți atunci când mai face parte din UE și cum anume își va modifica standardele în ceea ce privește siguranța alimentară. Și tragedia pentru noi aici este că încercăm să negociem într-un vacum. Nu, într-un vid, nu avem nici cea mai mică idee ce vrea Regatul Unit. Noi trebuie să știm că vrem să ne protejăm cetățenii și piețele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Leinen. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă Regatul Unit este de pe piața internă, atunci cred că uh, e de, trebuie să ne temem că vor exista alte standarde la protecția mediului, sănătate, siguranța alimentară, pentru că înainte de Brexit s-a anunțat în repetate rânduri că se doresc alte standarde și în momentul de față uh, Tereza May pune sau contrazice obiectivele noastre în ceea ce privește materialele plastice. Deci sunt multe exemple și standardele nu se vor îmbunătăți, se vor înrăutăți. Așa cum am încercat și în alte contracte comerciale, vom putea încerca prin intermediul unui comitet reglementator ca lucrurile să se bine cât mai bine. Dar noi suntem 27, Regatul Unit este una. Nu se poate ca coada să dea din câine, ci mai degrabă câinele dă din coadă. Deci Regatul Unit trebuie să se orienteze uh, Uh, în funcție de marele bloc comercial. Aș dori să mă refer la o singură temă. Cred că uh, Regatul Unit probabil va ieși și din tratatul Euratom și de aici rezultă multe întrebări, pentru că UE este proprietara materialului radioactiv. Avem standarde pentru centralele atomice și pentru deșeurile atomice. Și Iată că rezultă de aici și multe alte întrebări dacă uh, se retrag din tratatul Euratom. Mulțumesc, domnul Karl-Heinz Florent. Dacă ascultăm ceea ce s-a spus, e clar că ne așteptăm ca că standardele se vor modifica și dacă se modifică, atunci mă întreb în ce măsură cele 27 de state sunt pregătite să verifice standardele mai scăzute din Regatul Unit. Mă refer la industria chimică, la uh, material de construcție, azbest și așa mai departe. Deci sunt cele 27 de state membre sunt uh, pregătite să controleze încă un acord cu stat terț? Mulțumesc. Doamna Cabezon Ruiz. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg că există multă nesiguranță legată de tema sănătății, ca și de multe alte teme legate de Brexit. Dar cred că această incertitudine nu înseamnă că avem o problemă foarte mare. Cred că problema fundamentală este cea care reiese din discuțiile Uh, pe care l-am avut cu diversi reprezentanți. Cred că problema este a Marii Britanii. Marea Britanie de multă vreme se îndepărtează de modelul nostru, de modelul de sănătate al Uniunii Europene. Între toate statele membre, avem o serie de standarde pe care le avem în comun. Marea Britanie se îndepărtează de noi și cred că va fi, să ajungem, va fi greu să ajungem la un acord în care să se garanteze că ei vor păstra standardele noastre. Ce vreau să spun? Vreau să pun mai multe întrebări. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt 54.000 de persoane care nu sunt de naționalitate britanică, de 10% din personalul sanitar de multă vreme ei fac parte din personalul sanitar și vin din foarte multe țări. Și nu e niciun fel de garanție pentru acești profesioniști. Profesioniști care uh, vin din diverse țări și când vorbim de recunoașterea calificărilor, trebuie să deschidem ușa reînapoierii acestor persoane și trebuie să ne gândim exact cum se va face recunoașterea calificărilor. Accesul la medicamente și la teste, la analize. Pentru că aici e vorba de probleme nete legate de sănătate. În primul și în primul rând acest lucru important, iar o mare parte uh, Uh, uh, din excelența sistemului sanitar vine din programul cadru. Dacă vorbim de industrie, și aici 75% se bazează pentru ceea ce avem noi. Trebuie să știm exact cum stau lucrurile. Dacă cum spuneam, relația cu noi pe materie, materie de anchete vin, de fapt, din valoarea adăugată de la noi. Accesul la medicamente. După Statele Unite suntem al doua piață din lume așa încât cred că punctul de plecare trebuie să fie standardele Uniunii Europene ca punct de plecare pentru negociere. Cred că noi nu ne putem pierde standardele și bunăstarea și sănătatea și atunci o să vedem dacă putem negocia și ce vrem să negocia și atunci va fi mai puțină teamă și mai puțină incertitudine. E nevoie de studii ca să știm exact încotro mergem pentru că altfel ne lipsesc niște date. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Iată deci contribuțiile din partea eurodeputaților și acum revenim la dumneavoastră. Pentru început, domnule Broc, comentarii față de ceea ce a fost formulat ca întrebare. Mulțumesc foarte mult. de cetățeni. E partea cea mai importantă să fim aproape de cetățeni. Și acum permiteți-mi să trec la germană. Perioada de tranziție, și aici generalizez puțin, înseamnă că standarde și regulile rămân așa cum sunt astăzi. Un pic nediferențiat, dar în principiu așa stau lucrurile. Și apoi, dacă reușim atunci va exista un acord cu o țară terță. Nu este o continuare a ceva ce există de, deja, ci este ceva nou. Uneori am senzația, când aud observații de la Londra sau chiar și de aici, din acest parlament, că cei mai înfocați susținători ai Brexitului acum susțin că totul trebuie să rămână așa cum este. Documentele Regatului Unit uneori par a fi solicitări de aderare cu excepția preluării anumitor obligații în ceea ce privește cir- libera circulație a persoanelor, Curtea Europeană de Justiție și banii. Și am mai trăit astfel de exemple, sau cel puțin așa le-am înțeles. Și anumite argumentații în ceea ce privește produsele farmaceutice uh, au mers în aceeași direcție. Aceleași argumente noi, nemții, le auzim și atunci când Ni se spune că, da, BMW vinde așa de multe produse spre uh, Regatul Unit, dar și în acest caz ar fi un acord cu un stat terț. Cine a decis Brexitul trebuie să suporte și consecințele Brexitului, pentru că dacă nu ar fi inechitabil față de toți ceilalți. Și trebuie să facem foarte uh, clar această distinție, dându-ne silința să găsim totuși o soluție constructivă. Și am încercat să facem acest lucru, însă Regatul Unit refuză modelul Norvegia, refuză modelul de a fi în Uniunea Vamală, pentru că nu vrea uh, obligațiile aferente și vrea un acord uh, comercial, dar uh, cu tot felul de bonusuri, piața internă, tralala și așa mai departe. Eu cred că trebuie să uh, avem o privire de ansamblu și să nu uităm ca prin anumite reglementări în detaliu să menținem în continuare ca apartenența până la urmă la piața internă a acestei țări. În al doilea rând, va trebui să vedem că suntem de generoși într-un acord comercial pentru că Brexit-ul afectează interesele ambelor părți, dar uh, vom face asta doar atâta timp cât Regatul Unit uh, menține standardele. Iolania s-a referit la Comitetul Reglementativ. Am discutat acest lucru și la TTIP. Sunt împotriva unui astfel de comitet pentru că uh, stabilește reguli fără ca Parlamentul să participe. Fiecare dintre aceste reguli trebuie să însemne că suveranitatea acestei camere în calitate de legiuitor este garantată și nu se stabilește de către funcționari de la Bruxelles și Londra. Acest lucru trebuie să fie foarte clar și dacă Marea Britanie spune că își dorește autonomia cu standarde mai mici și mai departe de Europa, atunci până acum mie intelectual nu mi-e clar de ce atunci se dorește păstrarea în continuare a acestor standarde. Și atunci sper că în următoarele luni uh, propunerea britanice mă vor ajuta să înțeleg acest lucru, că până acum nu se înțelege. Și de aceea N-aș dori să intru în chestiuni de detaliu pentru că poate greșim fără să știm datele. Și cred că ceea la ce s-a referit Peter Michael Gove este unul dintre cei mai fanatici susținători ai Brexitului și a spus întotdeauna că vrea să se îndepărteze de birocrația europeană. Și tocmai protecția mediului a fost un denumit ca făcând parte din această mare birocrație și dacă acum doresc standarde de mediu mai înalte, nu prea înțeleg, dar n-ar fi rău. Numai trebuie să vedem ce e propagandă și ce nu. Și la fel și partea cu poliția agricolă comună. Nu se pot intra toate în aceeași categorie de argumente. Trebuie să evidențiem că în ceea ce privește calitatea produselor, trebuie să verificăm în cazul Marii Britanii, uh, caracterul adecvat a produselor, așa cum o facem cu orice țară terță. Dacă cineva însă propune că Regatul Unit poate deveni membră a Agenției pentru Medicamente, atunci trebuie să plătească aceiași bani, aceeași discuție și în cazul Europol. Nu? Dacă plătești banii aferent, poți să fii și parte din Consiliul de Guvernare. Azi, de pildă, sau ieri, de fapt, am înțeles dintr-o discuție cu ambasadoarea Norvegiei că în cazul Horizon sau uh, Erasmus plătesc exact aceeași contribuție aferentă PIB-ului ca orice stat membru. Și acest lucru trebuie îndeplinit. Dar dacă își aleg doar acele domenii unde au avantaje, atunci, pe ansamblu, totuși, trebuie să ne gândim uh, cum anume stau lucrurile pe ansamblu. Sigur că pe cercetare și pe uh, produse medicale ar trebui să păstrăm uh, această cooperare. Instituțiile de cercetare fără Regatul Unit nu vor sau din Regatul Unit nu vor mai deține masa critică pentru a avea succes pe piața mondială, ci împreună cu noi. Dar dacă 25% din fondurile de la Horizon vor merge uh, spre Marea Britanie, atunci sigur că ar fi un mare beneficiu pentru Regatul Unit să participe aici. Aici trebuie să vedem cum anume reglementăm lucrurile uh, astfel încât să fie echitabil, pentru că o pătrime din fondurile pentru cercetare din Horizon merg spre Marea Britanie. Susținătorii Brexitului trebuie să se gândească cum uh, găsesc o soluție aici. Domnule Flanagan, grupul dumneavoastră politic face parte din grupul de coordonare a Brexit, deci este la curent și nu v-am ascuns nimic. Cred însă de asemenea că putem colabora bine și permiteți-mi să mă refer și la ceea ce spunea domnul Taylor privind bunăstarea animalelor. Eu înțeleg că bunăstarea animalelor face parte din standardele europene, atât din motive de mediu, cât și din motive de siguranță alimentară. Și că face parte ca și celelalte din standardele cerute la producția unor bunuri, dacă sunt se îndeplinesc standardele bunăstare a animalelor, există o problemă și acest lucru trebuie văzut în acest context. Carhaz Florence, Peter Lise s-au referit la verificarea standardelor. Aici poate că ar trebui să avem o dezbatere separată să vedem dacă putem, cum anume putem ajunge la o cooperare și la păstrarea standardelor, asta în interes comun, să v-aș ruga să nu spunem uh, tot mereu între Regatul Unit și cele 27 state membre, ci între Regatul Unit și Uniunea Europeană, ca să nu îi vină nimănui ideea să încheie acorduri speciale. Asta trebuie să ne fie clar tuturor, pentru că astfel să găsim o soluție de interes comun. Jolainen s-a referit la o chestiune foarte importantă a Euroatom, nu doar datorită proprietății materialului nuclear, ci și datorită verificărilor de securitate. Asta se pare să fie că e o problemă nesoluționată cu impact major și cu siguranță va fi un capitol de negociere separat, ce, ce presupune ieșirea din Euratom. Eu consider că oricum trebuie să ajungem acum la consultări în detaliu. În momentul de față redactăm liniile directoare pentru cea de-a doua fază. Prima fază a negocierilor trebuie să refere la contractul de divorț și Trebuie tot până la acea dată, anul viitor în martie, să avem și reglementată perioada de tranziție, astfel încât în cursul acesteia să se poată negocia un acord comercial așa cum trebuie. Și în acest context, și aici mă repet, va trebui să vedem dacă pentru că din martie 2019 Marea Britanie este un stat terț. Chiar dacă există înțelegeri speciale cu privire la perioada de tranziție. Deci, negocierile uh, cu Regatul Unit pentru viitor să facă un stat terț, cu toate consecințele aferente, astfel încât să nu apară niciun fel de neînțelegeri sau speranțe greșite. Și dacă mă îmi permiteți, în ceea ce privește migrația, frontierele. La referendumul pentru Brexit sau în campanie, atunci s-a spus că Uniunea Europeană răspunde de politica de migrație din Regatul Unit. S-au amestecat lucrurile cu libera circulație a lucrătorilor, în special din Polonia, cu problema refugiaților din Siria sau Irak. Franța a făcut eforturi mari la cale. Regatul Unit, care nu este în sistemul Schengen și care întotdeauna a deținut controlul asupra propriilor granițe, Um, nu a trebuit să revină la controlul frontierelor, dar uh, Franța um, a făcut-o posibilul ca refugiații să nu ajungă în Regatul Unit. După Brexit, această obligație nu mai există. Regatul Unit trebuie să se ocupe singur. Nu va fi o obligație a Franței pe viitor. Și asta susținătorii Brexitului trebuie să știe foarte clar. Mulțumesc. Thank you, Mr. Brock. Now, Mr. Mulțumesc, domnule Broc. Acum, domnul Verhofstadt. Da, Mulțumesc că l-am ascultat pe domnul Grop și dacă îl ascultăm înseamnă că la dumneavoastră la comisie uh, se acoperă toate uh, chestiunile, inclusiv acordul dintre Franța și Marea Britanie. Acestea fiind spuse, și Elmar și mulți dintre dumneavoastră ați folosit de multe ori termenul țară terță și domnul Dans nu era deloc mulțumit de acest lucru, de faptul că ne-am referit și pe bună dreptate. Motivul e foarte clar, nu e alegerea noastră, este alegerea pe care a făcut-o Regatul Unit. Dacă Regatul Unit spune da, libera circulație nu e posibilă, atunci eh, nicio soluție genul spațiu economic european nu e posibil. Când Marea Britanie spune că nu se poate face supraveghere de către Curtea Sub eh, Europeană de Justiție, atunci nu e posibilă o soluție ca în Ucraina, pentru că există o supraveghere a Curții Europene de Justiție când Marea Britanie vrea toată autoritatea și suveranitatea pentru un acord comercial, atunci Uniunea Vamală nu e posibilă. Deci noi vorbim așa pentru că nu este alegerea noastră, ci este alegerea lor. Ei au trasat această linie roșie. Ne mișcăm de la Uh, statutul de membru la zona economică europeană, la Uniunea Vamală și apoi din ce în ce mai jos. Și astăzi vorbim despre un acord cu o țară terță. Deci sunt niște fire roșii, niște linii roșii care arată ce avem pe masă și nu o alegere a celor două șapte care spun că noi vrem asta sau asta. Singurul lucru care nu se poate întâmpla este că să creăm o situație uh, privind standardele de mediu, pentru că este la fel în toate domeniile. Dacă vorbim de servicii financiare, situația e la fel, raționamentul e același, pentru că subminează total Uniunea Europeană în modul în care Marea Britanie este unul din cele 28 de state membre când vorbim de standarde de mediu, participă la comisie, la agenții, la parlament, la consiliu, în grupurile de experți și colaborează cu ceilalți 27 și ajung la un acord care din când în când, eu știu, apare o minoritate blocantă în care în Britanie poate să joace un rol cheie, dar așa funcționează dar nu vom permite ca acest sistem să fie înlocuit de un sistem bilateral în care pentru fiecare chestiune de mediu să avem un acord pentru UE27 și să negociem pe de altă parte cu Marea Britanie. Atunci putem să renunțăm la Uniunea Europeană pentru că asta înseamnă că dăm tuturor un semnal, hai ieșiți, câștigați putere, câștigați autoritate și o să fie apropo de toate standardele de mediu, de sănătate publică și vor fi, uh, eu știu, uh, asemenea acorduri bilaterale între fiecare stat membru din Uniunea UE27 și Marea Britanie. Nu vom permite să se întâmple așa ceva, niciun sector pentru că subminează Uniunea și creează un nou sistem în care o țară far, face parte din sistemul cu 27 și se creează un sistem în care cel care iese câștigă puterea să facă acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană. Sistemul trebuie să fie uh, să rămână intact sistemul ca UE27 să ajungă la acorduri comune. Vor fi consultări în perioada de tranziție vor fi a, sisteme de arbitraj cu Regatul Unit, conform noului sistem, în relațiile noi, dacă sunt litigii cu ei. Dar niciodată nu vom permite subminarea autonomiei celor 27 să decidă asupra acestor standarde și să le aplice. Deci, consultări în tranziție, da. Arbitraj în viitor, da toate astea vor fi posibile, dar nu capacitatea și autonomia celor 27 de a nu decide asupra acestor lucruri și apoi de a le cere omologilor noștri uh, să le aplice. Sigur că pot fi consultări, dar nu poate să fie o externalizare a autonomiei celor 27, inclusiv Parlamentul European, către un nou tip de UE, Marea Britanie, organism care decide pentru aceste doi, pentru că înseamnă exer- uh, auto, externalizarea puterii noastre, autonomiei noastre. Pentru că, și vă spun același lucru, pentru că am auzit și eu și el abrop de multe ori. Vrem să menținem totul așa cum este. Nu se poate, nu are cum să fie așa, e imposibil. Și nu putem folosi această întreagă dezbatere ca să diminuăm puterea și autonomia Uniunii Europene. În al doilea rând, nu vom permite niciodată ca standardele Uniunii Europene să fie coborâte. Astea sunt standardele, sunt punctele de referință. Așa facem mereu când discutăm despre relațiile cu altă țară. Ele trebuie să fie intacte. Niciodată nu coborâm standardele, nu coborâm punctele de referință și nu poate să fie un exercițiu ca să ajungem din ce în ce mai jos și să scădem standardele. Nu, pentru că înseamnă că la un moment dat o să nu o să mai existe niciun fel de standarde. Poate nu la comisia noastră, dar la alte comisii. Al treilea lucru, cum să le punem în aplicare. Va fi un sistem specific. Există acest sistem, câte un sistem în fiecare acord cu, cu fiecare țară terță, un sistem de arbitraj dar dacă ne punem problema la inter- de, de interpretare a legii comunitare, Curtea Europeană de Justiție va face acest lucru, nu arbitrajul interpretarea legislației europene este făcută numai de CEJ, pentru că ea are competența să facă acest lucru. Și este independent de arbitraj. Arbitrajul poate să apară la un moment dat când e vorba de interpretarea legislației europene. Asta trebuie trimisă la CEJ. Nu permitem ca interpretarea legislației europene să se externalizeze către un organism de arbitraj. Nu? în afara structurilor Uniunii Europene și în afara Curții Europene de Justiție. Tranziția, doamna Gerling. Tranziția face parte din procesul de retragere. Nu e o chestiune separată. Face parte din procesul de retragere conform articolului 50. De aceea tranziția nu poate să dureze 10 ani, pentru că atunci nu mai e tranziție atunci nu mai e posibil să facă parte din retragere. Face parte din retragere în momentul în care tranziția e limitată în timp. Iată motivul pentru care domnul Barnier, negociatorul UE, a spus până în 2020. Și noi am zis, hai că puțin mai mult, maximum trei ani, dar face parte din acordul de retragere. În momentul în care acordul ajunge aici în octombrie anul acesta la Parlament, va fi retragere în conformitate cu articolul 50, inclusiv tranziția și probabil o anexă care va fi o declarație politică privind viitorul relațiilor. Cred, și acum o iau un pic mai repede, pentru, uh, apropo de observațiile făcute, cred că este absolut clar că trebuie să găsim soluții, dar le știm. În domeniul cercetării există uh, exemple EMA, Euratom, cum funcționează deja cu statele terțe. Avem modele standard care pot fi aplicate în, în cazul Marii Britanie. Ultima observație pentru domnul Flanagan, care spunea că dacă sunt eu negociatorul bun pentru că sunt federalist, și Mune era federalist, și Schumann era federalist, și de Gasperi era federalist, chiar și Churchill era federalist, chiar dacă era britanic. Așa că sunt într-o tovărășie foarte bună, nu e o problemă. Și, cum spuneam, sunt anumite țări, când am spus că sunt anumite țări, vor fi pitici, după părerea mea, toate vor fi pitice pentru a evita acest lucru este să colaborăm la nivelul Uniunii Europene. De. Nu e invenția mea, cred că Paul Henri Spac a spus acest lucru, nu e propoziția. Toți suntem pitici, unii știu că sunt pitici, alții nu știu că sunt pitici, dar o să afle foarte curând. Și cred că asta este realitatea. Cred că cheie este, elementul cheie este să primim, doamna președintă, la cele cinci întrebări pe care le-am pus niște răspunsuri. Poate și serviciile comisiei o să le trimită către toți membrii comisiei dumneavoastră. Este ar fi deci foarte important să vedem care este, sunt răspunsurile dumneavoastră, care este părerea dumneavoastră ca să le preluăm în rezoluție. Domnul Flanagan, uh, facem acest lucru înainte. Rezoluția nu e scrisă, nu e redactată. Ea va fi redactată la sfârșitul lunii februarie, când vom primi de la dumneavoastră propunerile pentru capitolul referitor la MV. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Vă invităm din nou la noi, la comisie. Vor fi etape noi în acest lung proces al Brexitului. Vă mulțumim încă o dată. Vă ved- ne vedem data viitoare. What is University of? Uh, well, colleagues, if you... Stimați colegi, dacă v-ați pregătit cartelele de vot, putem să trecem la vot. Then we will start the voting session. Atunci o să începem sesiunea de vot. Înainte de asta vreau să salut un grup de studenți care sunt musafirii domnului Florence, de la Universitatea din Breve, care au participat astăzi la reuniunea comisiei noastre, împreună cu profesorul Sicking. Le urez bun venit! First, uh, item on... Primul punct pe lista de vot este un document uh, foarte cunoscut, uh, un Votăm electronic, am deschis votul. PPO are un vot în plus. S-a închis votul. Adoptat. Felicitări. Apoi votăm LULUCF. Vot unic, votăm electronic. Deschidem votul. Iar avem un vot prea mult de la PPE. Tot avem un vot prea mult de la PP. Haideți să rezolvăm uh, problema, vă rog, să-și retragă cineva cartela de vot de la PP ca să putem să mergem. Bun, de s-a închis votul. Adoptat. Felicitări. Următorul vot Întrebare cu solicitare de răspuns oral, ezitarea față de vaccinare și scăderea ratelor de vaccinare în Europa. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Același lucru întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului, deci tot ezitarea la vaccinare, de data asta către Consiliu. Votul s-a închis și s-a adoptat. Apoi, monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehicolelor, grei noi, al vehicolelor grele noi. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Nouăzeci și patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 106. Nu, nu, nu votăm la 106, spune președinta. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Tran 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Deschidem votul. Încheiem, s-a închis votul. Adoptat. Uh, Amendamentul 118. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm a 4. Votul este deschis. 124. S-a închis votul. Se adoptă. 125. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 19 pentru, împotrivă, Verificăm tran 19. Votul s-a deschis. Votul se închide. Se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, 100. 22-123, tran 23 sunt toate identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 154. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24. Tran. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155. Tran 25 și 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, vorbesc de compromisul 11, se adoptă. 173 și 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 175. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 184. Deschidem votul și închidem votul. Se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 1 pentru, împotrivă, abțineri. Cine este pentru Tran 1? Se adoptă. Tran 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, Verificăm la 37. S-a deschis votul la 37. Și acum s-a închis votul. Respins. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Tranșase pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 54, 55 pentru, împotrivă, abțineri respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 8. Închidem votul acum. Se adoptă. Nouă. Pentru împotrivă, abțineri. N-am văzut PP-ul, 9, 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 9. Am deschis votul, am închis votul, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79-80 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. să verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 14, 88, 99, 90, tran 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Proiectul de raport în formă modificată, votăm electronic, votul s-a deschis. Și acum închidem votul și se adoptă Acum votăm mandatul pentru a începe negocierile interinstituționale. Iarăși vot electronic. Deschidem votul. Închidem votul acum. Am închis votul acum se adoptă. Nu e o majoritate deosebit de puternică și nici nu prea auzim aplauze. Ce urmează? Votăm etichetarea băuturilor spiritoase. 159. Cine este pentru? Trebuie să verificăm chiar de la prima. Deschidem votul. 159. A fost împărțire quasi egală. S-a închis votul. Respins. Amendamentele 2, 160, agri 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Și agri 13, doar acestea două. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abține, respins. 164 pentru, împotrivă, abține, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Patru. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166, 167 și 168 și următoarele. 169 și 170. Osta 166 a fost retras, 167 și 168, cine este pentru? Împotrivă. Respinse. Am votat 167 și 168. Acum 169 și 170. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Agri 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 172, 173 și Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 19, 1 pentru, împotrivă, abțineri respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 21 și Inta 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deschidem votul. Am vrut să aflu cine s-a înșelat atât de amarnic. 178. Cine este pentru? împotrivă, abține, respins, 179, pentru, împotrivă, abțineri, 179, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 și Agri 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 183 și 184. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis pentru 183 și 184. Se adoptă. Amendamentul 6 și agri 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185-186. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm aici. Deschidem votul și acum îl închidem. Se adoptă. 187 agri 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? N-ați votat? 187 și agri 24. Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm aici. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Pachetul prin conținutul de zahăr. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 190 pentru, împotrivă, abține, respins. 191 pentru, 191. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 192. Pentru, împotrivă, abține respins. 194. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 195. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222, 23, 24, 25 în bloc pentru împotrivă abțineri verificăm. Vot în bloc de la 22 la 25. 222, 223, 224, 225. Deschidem votul. Închidem acum, dacă a votat toată lumea. Respins. 221 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 pentru, împotrivă, abține, respins. 229 pentru, împotrivă, abține, respins. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Caduc. Agri 32 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm Agri 32, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Agri 33. Agri 33 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să ridicați mâna. Agri 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. În bloc 232, 233, INTA 9 și Agri 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 până la 237 și INTA 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 238 pentru, împotriva, abțineri, respins. Agri 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. 239 pentru, împotriva, abțineri, respins. 240 și 242 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotriva, abțineri, respins. 243 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 244 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 245 pentru, împotrivă, abținerea se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 248 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 249 pentru, împotriva abțineri respins. 250 pentru, împotriva abțineri respins. 251 pentru, împotriva abțineri respins. 252 pentru, împotriva abțineri respins. 253 pentru, împotriva abține respins. 254 pentru împotriva abține respins, 255 pentru împotriva abține respins, 256 pentru împotriva abține respins, 258 pentru împotriva abține respins, 257 pentru împotriva abține respins, 259 pentru împotriva abține respins, 267. Pentru împotrivă, abține respins. 260. 261 pentru împotrivă abțineri. Nu am văzut ce face ALDE. Deci 260 și 261 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Acum chiar dacă v-am văzut, nu-mi dau seama. Și s-a închis votul. Respins. 262 pentru, împotrivă, abține, respins. 264 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 263 și agrios 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 268 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 266 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 275, 276, 77 și 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 274 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 279 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 283 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 302 pentru, împotriva abțineri respins. 303 pentru, împotriva abțineri respins. 304 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 305 pentru, împotriva abțineri respins. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 51 și INTA 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 312 și agri 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 57 și INTA 22 pentru, împotriva abțineri respinse. 314 și agri 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 313 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 315 pentru împotriva abțineri se respinge, 317 pentru împotriva abțineri se adoptă. 320 pentru împotriva abțineri se respinge, 318 pentru împotriva abțineri respins, 319 pentru împotriva abțineri se adoptă, 321 pentru împotriva abțineri respins, 322 pentru împotriva abțineri se adoptă. 323 pentru împotriva abțineri se adoptă. 324 pentru împotriva abțineri se adoptă. 325 pentru împotriva abțineri. respins, 326 pentru împotriva abțineri. respins, 327 pentru împotriva abțineri. respins, 14 și inta 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. 328 și 329 pentru, împotriva abțineri. Cine este împotrivă? Se adoptă. 330 pentru, compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 336 pentru împotriva abțineri respins. 337 pentru împotriva abțineri respins. 338 pentru împotriva abțineri respins. 339 pentru împotriva abțineri respins. 340 pentru împotriva abțineri respins. 341 pentru împotriva abțineri respins. 342 pentru împotriva abțineri respins. Inta 25 pentru, împotrivă, abține respins. 16, 343 și Inta 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17, 334 și Inta 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18, Inta 28 345 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19, 346, intea 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 61 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Inta 30 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Inta 30. And the vote is closed. S-a închis votul. Respins. 347 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 348 pentru, împotriva abțineri respins. Agri 62 pentru, împotriva abțineri. N-am văzut bine. Cine este pentru Agri 62? Împotrivă, abțineri, respins. 20. Inta 32 și 349 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 350 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, INTA 33 și 351 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. INTA 34 și AGRI 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 357 pe, ă, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta, ba nu, agri 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 359 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 23, INTA 37 și așa atât. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 360 pentru, împotrivă, abțineri, respins. INTA 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 371 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 372 devine caduc, 373 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 70 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 374 pentru, împotriva, abțineri respins. 375 pentru, împotriva, abțineri respins. 376 pentru, împotriva, abțineri respins. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 393 pentru, împotriva abțineri respins. 31 și agri 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 394 pentru împotriva abțineri respins. 396 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 397 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 397 verificăm, s-a deschis votul. And disclose. S-a închis votul. Respins. Vreți să verificăm și 396? Haideți să verificăm și 396. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri. Banul devine caduc. Trecem la 401 pentru, împotrivă, abține, respins. 402, 403 pentru, împotrivă, abține, respins. Verificăm 402 și 403. S-a deschis votul. destul de mult comod, deci nu mă pot concentra foarte bine. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze. Prea bine. Atunci nu le votăm pe celelalte. Pentru că e adoptat. Deci 405 pentru împotrivă 405 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 405 se adoptă. 404 pentru. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri respins. 407 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 409 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 408 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 77 pentru, împotrivă, abține, respins. 410 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 411 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. Agri 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 80 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 412 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 413 pentru, împotriva, abțineri respins. 414 și 415 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromis tehnic pentru, împotriva, abțineri se adoptă. La pagina 38, 418 pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. 421 pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. 422 pentru, împotrivă, obțineri, verificăm. se adoptă pentru că îți ridică mână cu întârziere. 423 pentru, împotrivă, abține, respins. Verificăm. 423. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 424 pentru, împotrivă, abțineri, 424 încă o dată. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 426 pentru. Împotrivă. Domnul Dans face așa ceva cu mâna. Deci, 426. Cine este pentru, se adoptă. 428 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 431, 432, 33, 34 pentru, împotrivă, abține, se 437 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 400 30 nu, acestea sunt caduce. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 440, prima parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Da, verificăm 440, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Agri 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 442 pentru, împotrivă, abțineri, respins. doi. Sau vă pot întreba încă o dată dacă doriți. Dar arătați mâna, n-am nimic împotriva unui amendament. Toată lumea e pentru? Bun, atunci se adoptă. I apologize to miss... Îmi cer scuze față de domnul Pieca, dar nu s-a ridicat nicio mână în afară de dumneavoastră. Compromisul 20, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 448 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 449, Agri 69, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 450, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 450. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 445 pentru, împotrivă, adoptat. Respins, mă scuzați. 459 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 460 și 461 pentru, împotriva abțineri adoptat. 462, 463 pentru împotriva abțineri adoptat. 464, 465 pentru împotriva abțineri adoptat. 466 pentru împotriva abțineri adoptat. 467 pentru împotriva abțineri adoptat. 46 pentru, împotriva abținere adoptat. 49 pentru, împotriva abținere adoptat. 468 pentru, împotriva abținere adoptat. 58 4 împotriva abținere adoptat. 469 pentru, împotriva abținere respins. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri adoptat. 472 pentru, 472. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 22 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 59 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Cinci șaisprezece pentru împotriva abțineri adoptat. șaptezeci pentru împotrivă adoptat. 517 pentru împotriva abțineri adoptat. Agri 100 pentru împotriva abțineri adoptat. 5.85 pentru împotriva abțineri ad- adoptat, 5.90 pentru împotriva abțineri adoptat, 71 pentru împotriva abțineri adoptat, Agri 101 pentru împotriva abțineri adoptat, 5.20 pentru împotriva abțineri adoptat, 75 pentru împotriva abțineri adoptat, respins. 76 pentru împotriva abțineri respins. 77 pentru împotriva abțineri respins. 78 pentru împotriva abțineri respins. 79 pentru împotriva abțineri respins. 80 pentru împotriva abțineri respins. Vreți să votăm un bloc până la 88? Tot uh, pachetul? de la 80 la 88. Deci putem vota în bloc de la 81 la 88. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Toate. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Agri 1 pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. 89 pentru împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru împotrivă, abțineri respins, 93 pentru împotrivă, abțineri respins, 94 pentru împotrivă, abțineri respins, 95 pentru împotrivă, abțineri respins. 97 pentru, împotriva abțineri, respins. 98 pentru, împotriva abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm 98. Deschidem votul. Să închis votul. Respins. Agri 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 92 pentru, împotriva abțineri, 100 pentru, împotriva abțineri, respins. 108 pentru, împotriva abțineri, respins. 109 pentru, împotriva abțineri, respins. 101 pentru, împotriva abțineri, respins. Agri 3 pentru, împotriva abțineri, să verificăm. Agri 3. Agri 3. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 102 pentru, împotriva abțineri respins. 120 pentru, împotriva abțineri respins. 100 103, 104 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 103, 104. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 105 pentru, împotriva, abțineri, respins. Vă propun un vot în bloc de la 106 la 115, dacă e posibil. Bun. Pentru, împotrivă, abțineri. Am întrebat dacă se poate pe listele de vot și oamenii lumea au zis că da. Dumneavoastră a spus nu. Bun, atunci dacă avem o opoziție, o luăm unul T1. Deci, cine anume? Domnul Pedicine a propus acest lucru. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 și 118 și 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 42 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 135 și Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Inta 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Agri 8 pentru. Nu, mă scuza, spune președinta, e caduc. Agri 10 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 143 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 144 pentru, împotrivă. Verificăm 144, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 43 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 154 pentru, împotriva abțineri, respins. 155 pentru, împotriva abțineri, respins. 156 pentru, împotriva abțineri, respins. 157 pentru împotriva abțineri respins, 158 pentru împotriva abțineri respins. Vot electrod final, deschidem votul. And it's closed. S-a închis votul. A adoptat. Felicitări, doamnei Ayuso. We still have... Mai avem încă voturi. <laughs> Again, seven, eight uh, votes, huh? Ok, so... Um... Mai avem încă vreo șapte voturi. Următorul CFM pregătirea poziției Parlamentului privind CFM-ul post-2020. Doamna Machi, raportor. Compromisul 1. cine pentru? Împotriva abțineri? Adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotriva abțineri? Adoptat. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 16. Deschidem votul. Să închis votul. Dacă a votat toată lumea. Adoptat. 17 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 18 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 18, deschidem votul. S-a închis votul adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu știu, să verificăm la 31. S-a închis votul. Respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat 39 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 40 pentru, împotriva abțineri, respins. 41 până la 45 sunt identice. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 46 pentru, împotrivă. Abțineri? Verificăm 46. Deschidem votul. S-a închis votul. adoptat. 47 pentru, împotriva, abțineri, respins. 49 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Nu, nu, nu, e invers, respins. Mă scuzați, spune președința. 50 pentru, împotriva, abțineri, respins. 53 pentru, împotriva, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 54. Adoptat, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58? Nu. Nu, 58, nu. 65 și 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66, 70, 74, 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Șaizeci opt pentru, împotrivă, abțineri, respins, 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins, Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 82. Pentru. Împotrivă. Mă scuzați. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 83 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 85 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 86 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 87 în două părți, prima parte. cine pentru, împotriva abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotriva abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 89 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 90 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 91 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 93 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 94 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat și votul final electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Următorul? Următor, următoarele două sau următor? Bun. Strategia europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative, amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 6. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins, adoptat. 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru împotriva adoptat, 42 pentru împotriva abțineri adoptat, 42, 43, 43 pentru Spune că deja am votat. Nu. Se pare că am votat pe 42. Deci a fost adoptat 42 și trecem la 43. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și votul final, electronic. Deschidem votul.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 și acum închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 10. Ți-a deschis votul. Închidem votul acum. Și se adoptă.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 Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm la 20 pentru categoric se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 22. Deschidem votul. Și acum închidem votul. Se adoptă. 23. Cine este pentru 23? Împotrivă, obține, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final electronic, deschidem votul. Și acum închidem votul și se adoptă. Acum descărcările de gestiune urmează la vot. Comisia mai întâi. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 Amendamentul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final electronic. Deschidem votul. și este aproape că s-a închis și se adoptă. Votăm acum EMA, Agenția Europeană a Medicamentului, amendamentul 1 pentru, împotriva, abținere, respins. 2 pentru, împotriva abțineri, respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptări. 7 cu amendament oral. Acceptați amendamentul oral? Atunci votăm amendamentul 7 cu amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 are și el un amendament oral. Acceptați amendamentul oral la 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm la 9 cu amendament oral. Deschidem votul. Și am închis votul. Respins. Votul final. Electronic. Închidem votul și se adoptă. Descărcarea pentru EFSA. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Resfins. 10 pentru, N-am votat 8? A, haideți să verificăm la 8 atunci. Pentru se adoptă clar. 10. Pentru, împotrivă, abține. Verificăm la 10. Închidem votul. Și se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final electronic. Deschidem votul. Și acum închidem votul și se adoptă. 3 acum la ECDC, Centrul European pentru Prevenție și Controlul Bolilor, 1 pentru, împotrivă, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm aici la amendamentul 1. Deschidem votul. Închidem votul acum. Și se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votul final electronic. Deschidem votul. Închidem votul. Și se adoptă. Acum trecem la Agenția Europeană a Mediului. Amendamentul 1 pentru împotrivă. Verificăm la 1. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final electronic, deschidem votul. Închidem votul acum. Și se adoptă. Și acum trecem la ECA. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 4. Deschidem votul. Închidem votul acum. Respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, electronic, deschidem votul. Și gata. Închidem votul și se adoptă și cu asta se pare că încheiem și ședința de vot. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și cooperare. După cum știți, doamna comisar Biancovska a primit solicitarea noastră de a ne răspunde în scris. Așa că cu asta încheiem ședința de astăzi.